structurile oferite de dreptul comunitar, iar Comisia cu siguranță va rămâne în acest cadru. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule comisar. Credeți-mă, dacă îmi permiteți să spun ceva, venind dintr-o fostă țară comunistă, cunosc situația am senzația că este ceva foarte similar cu ceea ce am trăit noi în România. Dați-mi voie să închei această discuție și să trec la următorul punct de pe ordinea de zi, și anume strategia energetică a Băncii Mondiale. Raportor pentru acest punct este doamna Keller, care are cuvântul pentru 5 minute. Mulțumesc foarte mult. 1,5 miliarde de persoane astăzi nu au acces la electricitate. Accesul la energie e condiția necesară pentru eradicarea sărăciei în care trăiesc aceste persoane. Dreptul la energie presupune faptul că furnizarea de economie duce la un acces universal Uh, un acces care să reducă disparitățile între zonele rurale și urbane uh, și, de asemenea, care să fie la prețuri uh, abordabile. De asemenea, furnizarea sustenabilă cu energie este foarte importantă pentru statele în curs de dezvoltare. Și uh, cea mai bună soluție este folosirea descentralizată a surselor regenerabile. Dar energia nu trebuie să fie doar sigură și fiabilă. Producția sa trebuie să țină cont și de alte aspecte, precum schimbările climatice, despăduririle, uh, degradarea mediului, sănătatea umană, uh, și sărăcia pe care o cauzează. Aceste probleme nu pot fi abordate sau uh, nu pot fi rezolvate prin uh, energiile fosile, care au un, uh, exces, un, un efect nefast asupra mediului înconjurător. În același timp, criza economică exercită mai multă presiune asupra celor care trăiesc în sărăcie extremă. Uh, sursele, uh, energiile fosile uh, periclitează mediul înconjurător și sunt și costisitoare. Sunt tot mai scumpe cu cât rezervele de petrol și de gaz sunt mai mici și duc la o distribuire inflexibilă și inegabilă a energiei. Trebuie să punem accent pe sursele regenerabile, trebuie să ajutăm uh, uh, țările în curs de dezvoltare pentru ca ele să nu o ia pe calea pe care am luat-o noi, cea a, a, a energiilor fosile. Energiile regenerabile sunt inepuizabile și multe uh, state în curs, în curs de dezvoltare le au în abundență, energie solară și energie eoliană. Ele pot duce proiecte, proiecte la scară mică, care până la urmă duc la emanciparea oamenilor. Decentralizarea uh, energiei duce la furnizarea care să se afle în mâinile popoarelor. Totuși, Banca Mondială continuă să încurajeze uh, uh hidrocarburile în strategia sa. Uh, pentru că sprijinul acordat surselor regenerabile nu este suficient uh, investițiile în hidrocarburi se fac și prin intermedierii financiari, iar Banca Mondială nu monitorizează suficient situația banca continuă să facă investiții foarte importante în, uh, în centrale pe bază de cărbune. Uh, și astfel, uh, viitorul acestor state e ținut static pentru decenii întregi politica Băncii Mondiale în domeniul energiei suferă și de lipsă de transparență și această problemă trebuie abordată prin definirea unor cerințe clare în ce privește intermediarii financiari. Aceștia trebuie să îndeplinească condiții pentru a avea acces la finanțare multilaterală. 40% din împrumuturile Băncii Mondiale înspre sectorul privat uh, se fac prin intermediul acestor intermediari financiari și o mare parte din aceste uh, credite ajung în sectorul energiei, mai ales uh, firmele care extrag uh, petrol și gaze. Însă, din păcate, nu există informații publice care să uh, ne permit să ne dăm seama ce se întâmplă cu aceste uh, finanțări uh, acordate intermediarilor financiari. Și când ne uităm la tipurile de energie care sunt considerate cu emisii reduse de carbon, ne dăm seama că și uh, marile centrale hidroelezi de pe bază de cărbune figurează acolo, care nu fac decât să Uh, pericliteze mediul uh, înconjurător și nu e în interesul uh, mediului și nici a populațiilor respective. Nici captarea și stocarea carbonului nu duce la emisii reduce de carbon. Nimeni nu, se știe, nu știe ce se va întâmpla cu carbonul stocat în sol. Nimeni nu poate fi sigur că pe următoarea mii de ani carbonul nu va ieși la suprafață. În orice caz nu e vorba de cercetare științifică. E mai mult o speranță. Uh, se energie uh, exploatarea uraniului produce uh, și ea gaze cu efect de seră și de aceea grupul nostru va vota împotriva acestei rezoluții. Totuși, Constatăm că în rezoluție există și câteva aspecte pozitive, de exemplu, faptul că se pune accentul pe sursele regenerabile în uh, uh, zonele rurale și, uh, de asemenea, producția la scară mică. În locul um, centralelor la scară foarte mare. De asemenea, se pune accent și pe transferul de tehnologie. Uh, acest transfer de tehnologie însă nu uh, va, își va atinge obiectivul dacă nu se va aborda și chestiunea drepturilor de proprietate intelectuală, pentru că doar astfel accesul la tehnologie se va poate face la prețuri uh, abordabile. Ni s-au făcut aceste promi promisiuni la negocierile privind climatul și trebuie să ne respectăm aceste promisiuni. Președintele, domnule Kel, doamna Keller, acceptați uh, un așa albastru din partea domnului Martin? Vă rog, domnule Martin, 30 de secunde. Thanks a lot. Um, I can only congratulate you to what you have. Pot să vă felicit pentru ceea ce ați spus, uh, doamna Keller, dar trebuie să ne întrebăm, am știut aceste, de existența acestor probleme deja de două decenii. Și din moment ce v-ați ocupat în adâncime de aceste subiecte. Este vreun motiv pentru care putem fi optimiști că strategia uh, Băncii Mondiale se află în sfârșit pe drumul cel bun? Da, într-adevăr, am discutat despre aceste aspecte deja de peste două decenii și sper că Banca Mondială va învăța din aceste discuții, pentru că <clears throat> Toată lumea este de acord uh, cât de importante sunt sursele regenerabile de energie uh, și acest mic pas nu este uh, suficient. Energiile fosile continuă să domine și această abordare nu este una durabilă și nu este pozitivă pentru nimeni. Sper că Parlamentul poate face o um, declarație puternic arătând că ne dorim o politică europeană a energiei și sper că veți, uh, ne veți sprijini atunci când uh, vom uh, cere eliminarea sintagmei cu utilizare scăzută de carbon. Domnul președinte, mulțumesc foarte mult, doamnă Keller. Domnule comisar, Pibalx, aveți cuvântul. Da. Uh, Domnule președinte, cred că uh, s-a făcut o declarație foarte puternică și uh, această dezbatere cu privire la Banca Mondială este binevenită pentru că Banca Mondială joacă un rol foarte important în lume și în ceea ce privește dezvoltarea și nu este o subestimare, sunt lideri conform și în opinia publică și uh, în ceea ce privește de, uh, strategia de dezvoltare. Eu cred că ar trebui să abordăm această, această problemă cu cât mai multă seriozitate. În același timp însă nu trebuie să uităm o serie de elemente cruciale atunci când uh, luăm, avem în vedere răspunsul nostru la, strate- la această strategie. Există în continuare un număr mare de menaje care nu au acces la niciun fel de tip de energie în ziua de astăzi. Este drept că de 20 de ani discutăm acest aspect, însă investițiile sus, uh, semnificative în uh, uh, furnizarea de uh, energie nu s-au făcut pentru multe milioane de oameni inclus, mai ales în Africa subsahariană. Cred că trebuie să fim conștienți de mărimea acestei provocări. În al doilea rând, trebuie să luăm în considerare creșterea. Fiecare dintre aceste țări care sunt pe, în curs de dezvoltare au o enormă uh, creștere a cererii, iar această creștere a cererii ar trebui să fie compensată de o creștere a ofertei. Deci există o provocare suplimentară din acest motiv. În al treilea rând, suntem întru totul de acord cu doamna Keller, durabilitatea și previzibilitatea uh, sunt foarte importante. Tot ce face uh, sectorul energetic trebuie să facă luând în considerare consecințele asupra climei și asupra mediului. Iar în sectorul energetic este cea mai mare cauză a emisiilor uh, de carbon din ziua de astăzi. Și în plus, trebuie să nu uităm prețul combustibililor, pentru că provocarea preț, uh, în ceea ce privește prețul um, carburanților fosili este uh, ceva ce trebuie să fie luat în considerare în această strategie. M-aș aștepta ca Parlamentul să atragă atenția și să acorde atenție cărții verzi cu privire la uh, orientările uh, publicate de comisie cu privire la dezvoltare. Aici punem accentul pe uh, energiile regenerabile uh, în țările în curs de dezvoltare ca unul dintre pilonii principale ai noii politici de dezvoltare a Uniunii Europene. Dacă nu facem acest lucru, este foarte greu să ne așteptăm uh, să putem convinge Banca Mondială și alte instituții că energiile regenerabile sunt cele asupra cărora ar trebui să se concentreze investițiile. Eu cred că suntem capabili să facem față investițiilor necesare în energiile regenerabile. Ne trebuie doar curajul. Este drept că este nevoie de multe mijloace financiare în ziua de astăzi, dar orice strategie energetică necesită investiții. Deci dacă atunci când văd estimările de preț, întotdeauna aș spune că energiile regenerabile ar trebui să facă parte din orice fel de strategie energetică de oriunde în această lume. În plus, cunoștințele noastre cu privire la tehnologiile uh, din domeniul energiilor regenerabile ne fac să avem încredere că s-ar putea să aibă loc schimbări în aceste țări. În plus, cred că există foarte mult potențial care nu este exploatat. Uh, știu că uh, energia hidroelectrică este o provocare din multe puncte de vedere. Însă, dacă se face evaluarea impactului uh, durabilității unui astfel de proiect, eu cred că multe țări au foarte mult potențial în acest domeniu al uh, energiei hidroelectrice. Bineînțeles că totul se întâmplă la o scară foarte uh, largă, dar Cred că, în primul rând, noi trebuie să uh, fim un exemplu. Și ar trebui să discutăm raportul și ar trebui, uh, vom discuta acest lucru și în cadrul uh, dezbaterii cu privire la Cartea Verde a Comisiei cu privire la uh, dezvoltare. Și dacă suntem un exemplu noi, vom putea convinge și Banca Mondială să se concentreze mai mult asupra investițiilor uh, în energii regenerabile și nu asupra uh, centralelor pe cărbun. Dar trebuie să vă spun că banca a stabilit șase criterii ca uh, orientări pentru investiții viitoare. Deci Banca Mondială este foarte activă în astfel de dezbateri. Vedem, deci, că Banca Mondială este un avantaj, nu este ceva de care ar trebui să ne temem, este aliatul nostru, dar noi trebuie să fim un exemplu în acest sens și în sectorul energetic în uh, țările în curs de dezvoltare. În plus, Aș dori să mă refer și la Banca Europeană de Investiții. Acordul uh, de la Cotonou uh, prevede acordarea de ajutor și uh, faci, uh, Instrumentul de investiții al Băncii Europene de Investiții este foarte important în acest sens. În ceea ce privește sectorul energetic, nu există proiecte în ceea ce privește combustibilii fosili. Politica este foarte clară, trebuie să se financeze numai proiecte energetice, uh, eoliene, uh, solare sau uh, hidroelectrice. În ceea ce privește uh, Uh, țările asiatice, uh, Africa de Sud, America Latină, se, se acordă un uh, nou mandat de 2 miliarde pentru 2011-2013 pentru a sprijini finanțările EIB în domeniul atenuării schimbărilor climatice și adaptării la acestea. Așadar, se subliniază faptul că uh, regulile Băncii Europene de Investiții trebuie să prevadă investiții numai în proiecte durabile din punct de vedere social, economic și, și uh, de mediu mai ales. Eu cred că Uniunea Europeană a făcut o serie de pași în direcția bună și cred că am putea să facem chiar mai mulți pași pentru a deveni lider la nivel mondial și pentru a fi un exemplu pentru strategia Băncii Mondiale. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule comisar, spune președintele. Acum trecem la intervenții în numele grupurilor politici, în numele grupului PPE, domnul Svensson, două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Uh, dezbaterea din această seară este foarte importantă, chiar dacă e o oră târzie din noapte. Problema este cea acordării creditelor și a investițiilor în hidrocarburi. S-a spus deja, Banca Mondială are o uh, strategie foarte clară. Putem vorbi chiar de stimulente pe care ea le acordă. Însă, nu trebuie doar să venim cu stimulente, ci trebuie să încurajăm proiectele să se concretizeze. Să nu uităm că în Uniunea Europeană putem acționa în Uniunea Europeană uh, în mod concret pentru a ajuta oamenii din țările în curs de dezvoltare, în Asia, în Africa, în America Latină. Domnule președinte, cred că domnul comisar Domnul comisar a spus uh, deja ce voiam eu să spun, respectiv faptul că milioane de uh, persoane mor uh, prematur pentru că nu au acces la energie. Ar trebui să investim ca și Statele Unite. Uh, ar trebui să investim în aceste, în aceste cuptoare solare pentru ca aceste persoane să își poată pregăti hrana necesară în condiții adecvate Trebuie să luăm măsuri pe plan uh, con- con- concret, pentru că nu ar trebui ca uh, să tăiem pădurea sau să folosim uh, cărbunele uh, pentru a uh, încălzi, uh, pentru a permite acestor oameni să gătească sau să se încălzească. Deci, iată, există tot felul de opțiuni, de posibilități uh, concrete și când vorbim despre sursele alternative de energie, se vorbește tot timpul de energie eoliană, de energia solară. Sigur că trebuie să încurajăm aceste surse regenerabile, dar trebuie să luăm măsuri concrete. Uniunea Europeană nu trebuie să rămână în urmă, trebuie să fie un lider pentru ca uh, energiile, hidrocarburile, carburanții fosili să fie înlocuiți. Uh, mulțumesc. Uh, în numele socialiștilor are cuvântul domnul Criton Arsenis. Închid perțben. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε Πίμπαλς. Καταρχήν να... Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar Pibalx, în primul rând aș dori să-i mulțumesc doamnei Keller pentru acest raport și tuturor celor care au cooperat la, și care au lucrat la acest raport toți cei care au făcut acest lucru și-au dat seama că strategia energetică a Băncii Mondiale nu este ceva durabil. Doamna Keller a spus asta, sunt mari proiecte la scară foarte largă și nu sunt durabile. Centrale hidroelectrice, de exemplu, și multe altele. Însă este foarte este cert. Există cu 300% mai multă finanțare pentru uh, proiecte de energii neregenerabile și uh, pentru uh, combustibili fosili. Este un scandal. Banca Mondială nu se, gândească, nu se gândește la impactul uh, asupra mediului al proiectelor pe care le finanțează. Vorbim astăzi despre acordare de finanțare a unor uh, proiecte care se referă la plantații de uh, palmieri pentru obținerea de ulei. Sunt proiecte care nu respectă principiile care ar trebui să fie respectate În plus, Banca Mondială nu face o analiză a uh, ciclului de viață a acestor proiecte pe care le finanțează. Sper, sincer, că acest raport trimit, transmite un mesaj foarte clar. Trebuie să se facă reforme cu privire la mediu la Banca Mondială și în interiorul Băncii Mondiale. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Următorul vorbitor, domnul Görans din partea ALDE. Două minute. Domnule președinte, Banca Mondială, în virtutea mandatului său, trebuie să contribuie la eradicarea sărăciei în țările în curs de dezvoltare. Oricare ar fi proiectul susținut de Banca Mondială, obiectivul trebuie să fie același, fie că e vorba de o investiție în uh, sectorul social de bază, sănătate, educație, accesul la apă, finanțarea de proiecte economice, trebuie să respecte misiunea Băncii Mondiale, a cărei prioritate este eradicarea sărăciei. Și dacă acest lucru se respectă, suntem mulțumiți. Dezbaterea noastră arată rezervele pe care le exprimăm uh, uh, în ceea ce privește finanțarea unor proiecte legate de surse fosile de energie. Ei bine, aici trebuie să integrăm criteriile de evaluare încă de la lansarea proiectului. Trebuie să știm ce evaluăm și trebuie să includem acele criterii de evaluare necesare încă de la lansarea unui proiect. În al doilea rând, dialogul politic între Banca Mondială și partenerul său trebuie să se refere la guvernanța politică și economică atât a țării respective cât și a, uh, a, a promotorului proiectului în atunci când um, combustibilii fosili presupun niște prețuri uh, corecte, decente, ele trebuie să, uh, acestea trebuie să aibă prioritate. Banca Europeană de Investiții s-a pronunțat deja în sensul celor spuse de mine și sperăm că Banca Mondială va adopta aceleași priorități pe care le-a adoptat și uh, Banca Europeană de Investiții, precum și statele membre statele membre ale Uniunii Europene sunt membre și ale Băncii Mondiale și nu putem să nu avem nicio influență asupra politicii acesteia. Și cred că trebuie să ne unim forțele în cadrul Băncii Mondiale, ducând la o dezbatere care ar putea fi utilă pentru um, rezolvarea problemelor ridicate de doamna Keller, pe care trebuie să o felicit pentru munca sa excelentă. Mulțumesc foarte mult, spre domnul președinte. Următorul vorbitor, Marisa Matias, două minute și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori, în primul rând, să spun că apreciez munca depusă de colega mea și sprijin ceea ce s-a spus. Aș avea o întrebare pe care până acum nu am pus-o, dar cred că merită să fie pusă. Avem o serie întreagă de documente pe care nu le-am discutat încă o rezol- nu le-am discutat încă o rezoluție și alte documente care ne arată că ceea ce finanțează Banca Mondială de multe ori nu, nu aduce succesele dorite. Schimbarea strategiei energetice a Băncii Mondiale pentru 2011 a fost prevăzută, însă nu știm dacă chiar se va întâmpla acest lucru. Bineînțeles că trebuie să eradicăm sărăcia și, în acest sens, Banca Mondială trebuie să oferă fonduri care să permită eradicarea sărăciei, însă trebuie luată în considerare, trebuie luată în considerare și schimbările climatice. Combustibilii fosili în continuare stabilesc strategia energetică a Băncii Mondiale și nu știu dacă se poate continua așa și dacă ar trebui să se continue așa. Avem senzația că până în 2000 uh, 5 până în 2015 vor mai exista proiecte pentru uh, carburanți fosili. Deci, iată, există o serie întreagă de puncte pe care trebuie să le discutem. Să le discutăm. Iar asta are de-a face și cu faptul că Banca Mondială uh, finanțează și proiecte mici. Oricum, ar trebui ca Banca Mondială să ia în considerare și schimbările climatice. Sunt de acord cu ceea ce s-a spus și cu privire la explicațiile date. Acestea sunt întrebările pe care le mai am eu. În primul rând mă întreb de ce nu tragem o concluzie finală, de ce, per, de ce nu permitem ca, de ce nu facem în așa fel încât cei care plătesc să și hotărească unde se duc banii. Banca Mondială stabilește strategia energetică a lumii? Dacă noi luăm o decizie, cred că strategia energetică a lumii trebuie să fie coordonată la nivel mondial, și anume în cadrul Națiunilor Unite. De ce vrem să impunem o strategie unor state care nu li se pot, o strategie care nu li se potrivește. Președintele, domnul Hans Peter Martin, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. În anii 70 și începutul anilor 80, orbirea ecologică a Băncii Mondiale a fost într-adevăr un subiect uh, disputat și am ascultat aceleași discurs, discursuri pe vremea aceea și am ascultat promisiunile Băncii Mondiale și Banca Mondială s-a prefăcut că face reforme. Și acum, iată, vorbim despre același lucru. În ultimul timp am călătorit în țări numite în curs de dezvoltare. Era insuportabil. Unde erau toate proiectele? unde erau uh, celulele fotovoltaice în, uh, la tropice, unde sunt uh, zonele rempădurite în Amazonia, în Vietnam, unde sunt panourile solare și centralele eoliene în Kenya. Nu este nimic. Nu s-a întâmplat nimic. S-a întâmplat ceea ce se întâmplă și la nivel european când este vorba de autoadministrare s-au autoadministrat și nu au făcut niciun fel de proiect. Și noi ne mirăm apoi când cetățenii din lumea a treia spun cu disperare că nu mai vor să trăiască în insulele caribice, ci că vor să se ducă în Statele Unite. Ne minunăm când din Maghreb toți oamenii vor să vină în Europa. Este o ipocrizie în această dezbatere. Radicalizarea a milioane de oameni poate fi ușor înțeleasă în a, prin această prismă, dar trebuie să spunem până aici. Nu se poate să se întâmple asta. Trebuie să avem o voce mult mai puternică, trebuie să spunem mult mai clar uh, băncii mondiale și să cerem băncii mondiale să acționeze. Pentru ce avem toate aceste comisii? Comisia pentru dezvoltare, uh, delegația pentru țările Asia-Pacific, uh, Caribici, Caribice. La ce ne ajută toate acestea dacă dezbaterea este aceeași din anii 70? Este penibil. Acestea fiind spuse, închid uh, intervențiile în numele grupurilor. Urmează acum ceilalți vorbitori, primul dintre aceștia fiind domnul Kaczmarek. Două minute. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, nie musimy... Nie... Domnule președinte, doamnelor și domnilor, astăzi nimeni nu uh, mai ignoră importanța energiei pentru țările în curs de dezvoltare și uh, am fost um, surprins uh, să văd că lumea continuă să fie totuși surprinsă de prețurile um, energiei în Africa. Grupul meu politic a cerut câteva voturi pe, separate aici Uh, considerăm că în anumite părți rezoluția este prea critică la adresa băncii mondiale. Nu cred că putem face remarci uh, uh, la adresa băncii mondiale de tipul ce surse de energie sunt curate și ce surse nu sunt um, de dorit din punct de vedere economic. Acest lucru nu mi se pare legitim. Energia nucleară este utilizată în mod larg în țările, în statele membre din Uniunea Europeană, iar Țările care sunt dependente de, uh, de cărbune și de gaz sunt într-un fel lezate în drepturile lor. Așadar, trebuie să fim foarte prudenți dacă vrem să arătăm entităților externe ce tip de energie trebuie dezvoltată. În același timp, suntem conștienți că trebuie să susținem proiectele locale la scară mică, uh, Uh, proiectele de reducere a emisiilor, proiecte de diversificare a energiei care vizează evitarea dependenței energetice. Ne-am dorit ca Banca Mondială să uh, investească în sursele regenerabile de energie și în diversificarea surselor de energie. Um, trebuie să vedem în ce măsură accesul la energie poate permite uh, oamenilor să iasă din starea de sărăcie. Trebuie să uh, vedem care sunt costurile, să creăm condițiile de dezvoltare, de reducere a emisiilor, să luăm în considerare aspectele de mediu în noile pro- proiecte energetice. Sunt sarcini uh, de amploare și sper că Banca Mondială va avea curajul să le asume. Și mă bucur că comisarul Pibalx acordă o importanță sporită proiectelor um, energetice în țările în curs de dezvoltare. Acest lucru este menționat în Cartea Verde și Parlamentul ar trebui să susțină această strategie. Mulțumesc! domnișoarei deputată Silvia Adriana Țicău

Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjai. Mulțumesc, stimate domnule comisar. Domnule președinte, dragi colegi, trebuie să mulțumesc raportoarei pentru o um, intervenție extrem de relevantă care vine la momentul potrivit, pentru că politica energetică este o problemă importantă care rămâne pe agenda și uh, constituie un mijloc de îmbunătățire a standardelor de viață, a calității de viață, contribuind la creșterea și dezvoltarea generală economică. Este una din problemele cheie a țărilor în curs de dezvoltare. Lipsa accesului la energie um, a atâtor oameni este un factor care le împiedică dezvoltarea. Este vorba de foarte de, de o reducere prea mică a, a surselor de a, energie biologice. Și până astăzi nu s-au atins niște rezultate concrete. Combustibilii fosili continuă să predomine. Foarte multe investiții se fac în um, în centralele de ardere a cărbunilor și se face prea puțin pentru evitarea uh, poluării. Și acest gen de proiecte ar trebui să fie suspendate, proiectele în favoarea combustibilor fosibili ar trebui să fie suspendate complet după 2015. De asemenea, este nevoie de o întărire a controlului și a monitorizării pentru a ne asigura că proiectele contribuie cu adevărat la îmbunătățirea condițiilor de viață a beneficiarilor lor. Domnul președinte, mulțumesc foarte mult, dragi membri. Ne îndreptăm către sfârșitul acestei ședințe și ajungem acum la intervenț- intervențiile CatchDI. Îl invit pe domnul Paul Rubic să vorbească timp de un minut. Uh, Domnule președinte, aș dori să-i mulțumesc în mod special domnului comisar Pibalx. În calitate de fost uh, comisar pentru energie, cunoaște strategia noastră și cred că mai ales în ceea ce privește cooperarea pentru dezvoltare trebuie să se facă foarte mult mai ales în ceea ce privește asistența tehnică. Europa, la Banca Mondială, nu trebuie să fie numai contribui, contrib, uh, să, contribuitor, ci și actor. Europa uh, trebuie să uh, acționeze la Banca Mondială și asta va fi o provocare pentru a vedea cum prin ajutorul pentru dezvoltare se pot sprijini IMM-urile astfel încât acestea să uh, poată pătrunde pe piața producției de energie pentru că acestea sunt foarte importante și pot să aducă veniturile necesare. O, un aspect foarte important este și stocarea energiei, pentru că asta va juca un rol esențial în ceea ce privește cooperarea pentru dezvoltare. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Rubic. Domnul Sean Kelly urmează. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că putem spune că cei care au participat în această seară, la această dezbatere, sunt uh, animați de o formă de energie nucleară, o energie solară sau poate chiar o energie divină, nu știu dacă exagerez. Cred că această dezbatere a fost foarte interesantă și nu e surprinzător pentru că e o uh, chestiune într-adevăr controversată. Domnul comisar poate înțelege mai bine decât noi toți uh, mediul, locul în care mergem, ne îndreptăm și ce trebuie făcut pe viitor viitor. Trebuie să subliniem uh, câteva aspecte. În primul rând că țările în curs de dezvoltare și țările în curs uh, dezvoltate, dacă uh, vor, uh, au resurse uh, de hidrocarburi sau energie nucleară, le vor folosi. Europa, uh, în ce privește angajamentele de la Cancun și de la Kyoto, își dorește să impună noi priorități și pe drept cuvânt. Iar astfel, așa cum spunea și Martin, are dreptate, Trebuie să ne facem mai bine auziți și să împingem Banca Mondială să promoveze și să finanțeze proiecte uh, bazate pe energie regenerabilă decât până acum. Mă vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult. Și în fine, domnul comisar Pibalx are cuvântul pentru concluzie. Vă rog, domnule comisar. Uh, Mulțumesc. Cred că este foarte important uh, uh, să avem această dezbatere, chiar dacă este o oră târzie, pentru că strategia băncii mondiale trebuie văzută ca o, o oportunitate, o oportunitate de a răspunde provocărilor energetice. Dacă ne uităm la ce spun agențiile internaționale din domeniul energetic despre uh, energie, despre sursele regenerabile, vedem cât de mari sunt provocările. Și atunci Banca Mondială împreună cu conducătorii noștri pot face ne- schimbările necesare. Acum câțiva ani obiectivele în materie de surse regenerabile de energie păreau imposibil de atins, chiar dacă erau modeste. Astăzi se pare că suntem pe drumul cel bun. Dar uneori este nevoie de curajul de a anticipa provocările reale și Banca Mondială face ca procesul să fie uh, foarte deschis și noi putem să ne aducem contribuția pentru că Banca Mondială este deschisă ideilor noi și disponibilă să le preia este nevoie de un curaj și mai mare din partea Băncii Mondiale, pentru că tot vorbeam de curaj și cred că este important să participăm la această discuție cu inima deschisă și cu obiective ambițioase, pentru că uh, Altfel nu vom ști să răspundem acestei provocări și trebuie să știm de unde să începem și aș spune că accesul la energie rămâne punctul principal. Accesul la energie înseamnă nu numai că există acces la energie, ci înseamnă că accesul este durabil și eficient. În recent am văzut tendințe ale țărilor cu care lucrăm, tendințe de urbanizare foarte puternică. Așadar, acest lucru schimbă um, modelele de acțiune. Eficiența energetică trebuie să facă parte din această strategie, dar cel mai important este că avem fonduri uh, pentru energie de 200 de milioane de euro. Nu putem face foarte multe cu asta, dar avem nevoie de niște subvenții pe termen lung și obiectivul european trebuie să fie încurajarea surselor regenerabile. Și astfel putem face ceva ce contează nu numai pentru aprovizionarea cu energie, dar și luând, făcând un pas important în combaterea schimbărilor climatice. Domnul președinte, mulțumesc foarte mult, mulțumesc foarte mult, domnule comisar, și acum, la final, voi spune în maghiară că